Ladies and gentlemen, dear colleagues, please... Doamnelor și domnilor, dragi colegi, vă rog să luați loc. Trecem la punctul 9 al reuniunii AFET și anume un punct uh, desfășurat în comun cu Comisia DEVE. Îi urez bun venit domnului președinte Tube, care să vină la prezidiu alături de mine Haideți să urăm un bun, călduros bun venit uh, președintelui Parlamentului Etiopian, Tageze Chafo. Bun venit, domnule ambasador Abei și domnului Tesvai Dava, doamnei, domnului, spune președintele, da? Care este președintele Comisiei Permanente de Afaceri Externe. Bun venit tuturor! Tena Yöstelen este singurul cuvânt pe care îl știu în etiopiană, înseamnă bun venit. Nu știu dacă l-am pronunțat bine, dar ați înțeles ce vreau să spun. Când am planificat această reuniune, cine-și imagina că va fi un moment atât de nimerit? Domnule președinte al Parlamentului, sincere felicitări din partea acestei instituții cu privire la acordarea Premiului Nobel pentru Pace premierului Abiy Ahmed pentru efortul său de cooperare pașnică în plan internațional. El a contribuit mai ales la soluționarea conflictului de frontieră cu Eritrea, ceea ce a reprezentat un subiect dezbătut adesea în comisia noastră. Deci, uh, sincere felicitări uh, de transmis premierului dumneavoastră. E o reuniune comună a FET uh, DROA este cât se poate de potrivită pentru că vom face o delegație în curând, deci va fi o invazie a funcționarilor și oficialilor europeni. Așteptăm să ne prezentați perspectiva noastră pentru viitor și din regiune și fără alte întârzieri doresc să dau cuvântul mai întâi domnului uh, Thomas Tobe pentru câteva prezentări și apoi uh, domnului președinte al Parlamentului. Mulțumesc, domnule președinte McAllister. Bun venit în numele Comisiei DEVE la Parlamentul European. Din perspectiva Comisiei noastre, Etiopia este o țară deosebit de importantă, un partener important, dată fiind dimensiunea țării dumneavoastră, uriașa dezvoltare, provocările care există, dar și scara cooperării pentru dezvoltare pe care o desfășoară Uniunea Europeană acolo, împreună cu dumneavoastră. Creșterea remarcabilă pe care ați obținut-o în ultimii ani e importantă pentru noi. Ne încurajează dezvoltarea care se registrează. Vreau să menționez și politicile îndrăznețe introduse de domnul Abai în ultimele 18 luni, care inspiră admirație și speranță. Totodată, suntem într-un moment în care spațiul democratic se lărgește într-o țară diversă. Este important să existe o reconciliere a ambițiilor conflictuale, să existe structuri democratice durabile și uh, avem speranță și tot și suspans, resimțim suspans în același timp. Urăm tot succesul țării dumneavoastră, este o importantă perioadă de tranziție acum. Pot să vă spun că în două săptămâni voi avea plăcerea de a conduce o delegație în țara dumneavoastră. Comisia DEVE va veni în Etiopia Fără microfon. Da, am, ne-am uitat la program, am văzut ce vine. Am uh, putut previziona premiul Nobel, spune președintele. Sperăm din tot sufletul să putem discuta. Sunt foarte încântat că avem acest dialog împreună cu dumneavoastră și așteptăm cu nerăbdare să vedem ce vreți să ne transmiteți. Go ahead. Bine, vă rog. Thank you very much for your warm welcome. Mulțumesc foarte mult pentru această primire atât de călduroasă. Stimați membri ai Comisiei AFET și ai Comisiei DEVE, stimați membri, stimați președinți, doamnelor și domnilor, delegația mea ar dori să mulțumesc Parlamentului European pentru invitația adresată nouă um, atât de repede și pentru această primire călduroasă. Într-adevăr, este o mare onoare pentru delegația mea să fie astăzi prezentă pentru a discuta împreună cu dumneavoastră ultimele reforme și inițiative recente întreprinse în țara mea, Etiopia, și mai pe larg întreaga, în întreaga regiune și să avem acest schimb de opinii pe chestiuni bilaterale și multilaterale. Poate că Știți că de când doctor, domnul Abiy Ahmed uh, a fost ales ca și șef al uh, partidului nostru și uh, EPRDF și ca și prim-ministru din aprilie 2018, Etiopia se află într-un proces profund de transformare, de reformă economică, judiciară, politică. Iar din punct de vedere politic, guvernul a luat măsuri cruciale pentru a avea spațiu politic suficient în așa fel încât să oferim o posibilitatea tuturor actorilor de a se implica și Uh, astfel, jurnaliști, activiști politici au fost amnistiați, au fost uh, uh, grupurile politice care se aflau în exil au fost reinvitate să se întoarcă în țară în așa fel încât să contribuie și ele la dezvoltarea pașnică a societății noastre. Mai mult decât atât, grupuri care fuseseră pe lista grupurilor teroriste au fost astfel eliminate de pe această listă și Acum pot activa. Scopul este să ancorăm aceste reforme într-un cadru instituțional și am făcut reforme, spre exemplu, la nivel de birou al procurorului general. Uh, acum avem un consiliu compus din 13 experți juridici independenți care examinează diferitele legi, regulamente în vigoare în sistemul judiciar și care pun la punct recomandări pentru a avea o revizuire completă, cuprinzătoare a acestui sistem uh, legislativ. Pentru modificarea acestor legi și pentru consolidarea cadrului judiciar. Avem o reformă a legii mass media, care acum este revizuită, examinată Legea electorală, de asemenea, a fost revizuită și ratificată de către Parlament. Legea de luptă împotriva terorismului, care a fost cristalizată în așa fel încât să cuprindă și drepturile democratice, ea în momentul de față este în analiză. Guvernul nostru își deci, dorește de asemenea liberalizarea economiei și o privatizarea întreprinderilor de stat, în așa fel încât să putem asigura creștere durabilă, pe de o parte, și să punem capăt uh, dezechilibrelor macroeconomice, pe de altă parte. Avem o foaie de parcurs la nivel economic care, și o reformă de agenda, o agendă de reforme economice, scopul fiind să avem o economie durabilă, competitivă până în 2030, și să fim în măsură să avem un sector privat solid, rezilient, să promovăm inovația și cercetarea și să modernizăm uh, economia, mai ales agricultura. Evident, mai sunt în momentul de față dificultăți la nivel economic și s-a stabilit o listă de priorități de către prim-ministrul pentru a ne asigura că vom îmbunătăți mediul de afaceri și că vom promova un mediu de afaceri echitabil și concurențial. În acest sens, măsurile sunt cuprinse într-un program de reformă pentru a avea noi oportunități de ocupare, noi șanse și pentru a crea acest sector privat atât de necesar în materie de economie și industrializare. Apoi, um, Șansele acordate femeilor, de asemenea, se reprezintă un element important în agenda de reformă a guvernului nostru. Jumătate din cabinet, de fapt, sunt femei, iar multe posturi de vârf, uh, cum ar fi la nivel de Curte Supremă, bordul electoral, uh, sunt în momentul de față posturi deținute de femei. Și din cele 10 comisii ale Parlamentului nostru, șase dintre ele sunt conduse de președinte femei în Parlament. Deci, stimați președinți, stimați membri ai comisiilor, doamnelor și domnilor, Etiopia acum se pregătește pentru alegeri naționale care vor avea loc în 2020 și în acest sens e clar că e nevoie de măsuri instituționale și legale care să fie luate pentru a ne asigura că vom avea alegeri pașnice, echitabile și democratice. Iar comitetul electoral în acest sens a fost reorganizat, reorganizat anul trecut în așa fel încât să își poată asuma răspunderile cei revin Uh, pe deplin, pentru că e vorba de credibilitate. Mai mult decât atât, legea electorală a fost revizuită și ratificată de către Parlament, au, au avut loc dezbateri necesare și s-au uh, ajuns la concluzii împreună cu toți factorii politici implicați, societatea civilă, ONG-urile, partidele politice, mass media. Guvernul, de asemenea, a deschis un dialog Uh, cu toate partidele politice și cu întreaga societate. Aceste partide politice au semnat un cod de conduită și astfel toate aceste partide vor putea participa la alegerile din 2020. Stimați membri ai ambelor comisii, doamnelor și domnilor, stimați președinți, schimbările în curs în Etiopia au reprezentat de asemenea și un moment extrem de pozitiv în întreaga regiune, nordul Africii. Raport, relațiile noastre cu Eritrea s-au îmbunătățit, s-au stabilizat, am ajuns la o nouă epocă, o epocă de pace și cooperare în regiune. Etiopia, de asemenea, a contribuit la asigurarea unei tranziții pașnice, spre exemplu în Sudan, am fost de asemenea activ implicați în procesul de pace în uh, Sudanul de Sud și ne-am uh, implicat pentru a ajuta guvernul din uh, Somalia în demersurile pentru pace. Noi suntem convinși că trebuie ca să avem o construire de capacități la nivel de guvern din Somalia și în acest sens am implicat toate comunitățile. Stimați membri ai ambelor comisii, doamnelor și domnilor, stimați președințe, Etiopia se confruntă acum cu o adevărată perioadă de renaștere în cadrul societății noastre. Avem o țară în care 60% din populație până în momentul de față nu avea acces la electricitate. Evident că noi în scurt timp ne-am demonstrat angajamentul și dorința noastră puternică pentru a avea un regim politic stabil care să permită o astfel de tranziție rapidă. Etiopia a lansat negocieri multilaterale și bilaterale cu vecinii săi pentru a ne asigura că toate problemele și dificultățile sunt uh, rezolvate. Etiopia este ferm convinsă că doar prin uh, colaborare la nivel științific, tehnic, prin uh, înlăturarea sentimentului de oprimare vom reuși să rezolvăm aceste probleme. Intenția noastră este să continuăm aceste negocieri până la capăt. Stimați membri ai acestor comisii, stimați președinți, doamnelor și domnilor, Etiopia se află în miezul unui astfel de proces de transformare care părea imposibil de imaginat acum câțiva ani de zile. Viitorul pare mai strălucit, dar evident mai avem în continuare și provocări, una dintre ele fiind unele conflicte sporadice care au izbucnit pe aici, pe acolo, care au dus la strămutări ai uh, populației și guvernul nostru își dorește nu doar să permită celor strămutați să se întoarcă la casele lor, pentru că am făcut asta pentru marea majoritate, ci și să rezolvăm la rădăcină aceste probleme. Și vremurile noastre de tranziție întotdeauna înseamnă și provocări. Trebuie să fim conștienți de amploarea schimbărilor cu care se confruntă țara noastră. Noi suntem convinși că vom fi în măsură să depășim toate problemele izbucnite pe aici, pe acolo și vrem să vă mulțumim încă de pe acum pentru sprijinul dumneavoastră și pentru înțelegerea pe partenerilor noștri europeni față de dificultățile noastre. Relațiile dintre Uniunea Europeană și, Uniunea, și Etiopia sunt relații de durată, așa că încă o dată vrem să ne exprimăm angajamentul și dorința de a avea un astfel de dialog constructiv și pe viitor, într-un spirit de parteneriat, în interesul nostru uh, reciproc. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you. Mulțumim! Mulțumim, uh, domnule președintele adunării naționale. Acum avem vreo 30 de minute pentru un schimb de vederi și dau cuvântul primului coleg, primilor colegi care s-au manifestat. Vă rog să nu depășiți două sau trei minute. Domnul Michel Gală de la PP are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Bun venit aici. Și noi Dorim să vă felicităm, să felicităm țara dumneavoastră și mai ales pe primul său ministru care a primit uh, premiul Nobel pentru pace. Fac parte de mulți ani uh, din Parlament și din uh, adunarea interparlamentară ACP. M-am deplasat în această calitate de multe ori în țara dumneavoastră. Am vizitat-o știu, de asemenea, ce s-a petrecut în 2005, am observat atunci uh, alegerile, asta s-a întâmplat și în 2010 când m-am deplasat, dar în 2015 nu ne-am deplasat pentru că nu aveam de ce să o facem. Știu că între timp colega noastră Ana Gomes care din 2005 încoace este un fel de persoană non grata uh, pentru dumneavoastră. Între timp nu mai are acest statut, a putut participa la o serie de întâlniri. Poate că asta înseamnă că atmosfera s-a destins. În sfârșit, am două întrebări, una de natură mai politică. În primul rând, v-ați referit la alegerile din 2020. În ce sens vor fi ele inclusive? le vor include ele și pe cei din opoziție, pe cei din societatea civilă, care își doresc să aibă o, un rând de alegeri mai uh, pozitiv uh, data viitoare și nu uh, în spiritul partidului unic. Mai multe detalii, dacă se poate, pentru că din perspectiva observării alegerilor am mai discutat lucrurile și acum 10 ani, dar este foarte clar că acum lucrurile poate s-au schimbat chiar și din punct de vedere tehnic. Asta e o întrebare. Și a doua întrebare se referă la ceva ce s-a manifestat în ultimii ani, acel land grabbing, acapararea terenurilor. Practic, uh, un proces prin care ați permis sau chiar uh, încurajat uh, proprietarii din străinătate să vină și să acumuleze o serie de terenuri Ehm, chiar și agricole, care acum nu sunt deloc productive, oamenii sunt alungați de pe ele, proprietarii de drept eh, și așa mai departe. S-a schimbat oare politica dumneavoastră în acest sens? Ne puteți da mai multe amănunte? Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Galler. Doriți să răspundeți imediat sau să uh, mai avem alte întrebări și apoi să răspundeți? Deci, mai avem câteva întrebări. Domnul Rivière. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă alătur și eu din partea grupului nostru. Merci, Monsieur le Président. Bienvenue, évidemment. Permettez-moi de, de joindre bun venit, uh, mă alătur și eu felicitărilor care v-au fost adresate pentru că primul ministru <laughs> al dumneavoastră a primit uh, premiul Nobel pentru pace. De la bun început vreau să vă pun două întrebări specifice. În primul rând, uh, Etiopia beneficiază de o serie de investiții europene. Mai cu seamă, investiții în drumuri, infrastructuri și așa mai departe dar și investiții și finanțări pentru îmbunătățirea situației societății civile și a consolidării guvernanței democratice. Se întâmplă că Uniunea Europeană uh, poate să păcătuiască printr-o viziune oareșcum uh, mesianică, el încercă, ea încercând să propovăduiască democrația noastră occidentală, Vreau să vă întreb dacă aceste ajutoare iau suficient în calcul specificul țării dumneavoastră sau nu vi se pare oare că e vorba aici de o viziune poate prea occidentală care predomină în acordarea acestor ajutoare. A doua întrebare se referă la teroriștii uh, Shebab care uh, merg des în estul uh, țării dumneavoastră, fac incursiune acolo, dincolo de intențiile lor cât se poate de criminale. Uh, aveți cumva senzația că poate anumite forțe străine uh, sunt cele care influențează și chiar manipulează acești teroriști? E vorba deci de niște state care ar fi în spatele acestor incursiuni sau e vorba pur și simplu de uh, teroriști care își uh, duc viacul pe acolo? Mulțumesc foarte mult! Doamna Fotiga, acum din partea ECR. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte al Parlamentului. În primul rând, și noi vă transmitem uh, primului ministru din țara dumneavoastră felicitări pentru această deosebită realizare și anume acordarea Premiului Nobel pentru Pace. Cunoaștem bine evoluția țării dumneavoastră, inclusiv uh, mulțumită uh, activității ambasadorului care transmite frecvent informații consistente parlamentarilor noștri în legătură cu evoluțiile din Etiopia. Știm că e vorba de stabilitate economică, de dezvoltare a mediului rural dar uh, suntem uh, la curent și cu lucruri legate de procesul de pace, lucruri care ne interesează uh, foarte mult pe noi, mai cu seamă pe noi, membrii ai Comisiei AFET, dar și ai Comisiei, Subcomisiei pentru Apărare și Securitate, SEDE. Vreau să vă pun o întrebare și să-mi dați opinia dumneavoastră în legătură cu eradicarea terorismului în Hornul Africii. Suntem uh, conștienți de contribuția țării dumneavoastră, dar care ar fi totuși principalele probleme acolo? Și în al doilea rând, poate să ne dați niște amănunte, dacă se poate, în legătură cu ce se mai petrece în cadrul reformei justiției. Mulțumesc, doamnă Fotiga. Și mai avem încă doi vorbitori, dacă nu vă deranjează. Domnul Gheongheș de la Neînscriși, neafiliați. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc, uh, domnule președinte al Parlamentului uh, etiopian, pentru prezența dumneavoastră aici. Vreau și eu să-l felicit pe primul ministru din țara dumneavoastră pentru că a reușit uh, să rezolve conflictul cu Eritrea care durează de 10 ani. Este o mare realizare. Eu am o altă întrebare care cred de asemenea preocupă foarte mult. E vorba de chestiuni de mediu. Lucruri pe care le-am citit recent în presa internațională E vorba de schimbările climatice și de aprovizionarea cu apă în regiunea dumneavoastră. Sunt conștient de faptul că țara dumneavoastră, Etiopia, nu are infrastructuri foarte sofisticate și este clar că barajul uh, Renaissance este un proiect deosebit de important care să vă ajute pe dumneavoastră și poporul dumneavoastră să aveți aprovizionare cu apă așa cum trebuie. Problema este uh, ce se întâmplă în Egipt și în Sudan când vine vorba de aprovizionarea cu apă. Uh, experții din Egipt uh, estimează că cam 80% din apa care le trebuie vine din Nilul Albastru, care izvorăște în Etiopia iar dreptul internațional nu prea ne spune cum se pot rezolva astfel de dispute. Eu ce știu este că există un acord internațional privitor la aprovizionarea cu apă. Sudanul și Egiptul au un astfel de acord, dar știu că Etiopia și Egiptul nu au un astfel de acord între ele. Sunteți de acord că acest conflict trebuie rezolvat pentru că uh, se pare că amenințarea ar fi seceta, criză de apă și, bineînțeles, consecințe negative asupra agriculturii și asupra aprovizionării uh, cu alimente. Asta în detrimentul uh, Egiptului și nu ar fi plăcut să avem un alt conflict în, uh, ace- în regiune ce credeți eh, dumneavoastră despre potențiala rezolvare a unui astfel de conflict? Mulțumesc și în sfârșit, domnul Hovini. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi eh, colegi, stimate domnule președinte, în ultimii ani, evoluțiile din țara dumneavoastră au arătat, uh, demo, uh, au demonstrat importanța securității, securității în contextul uh, dezvoltării. Este foarte clar că uh, asigurarea securității în Etiopia a însemnat o bază solidă de plecare pentru dezvoltarea economică și socială în țara dumneavoastră și este clar că rezolvarea conflictului cu Eritrea și premiul Nobel pentru pace sunt realizări uh, deosebite. E bine că acest conflict uh, a fost uh, șters de pe hartă și ne imaginăm însă că sunt încă multe de făcut în continuare, dar bineînțeles, dincolo de asta, vreau să le felicit și eu pe primul ministru Abiy Ahmed pentru această realizare. Apoi, dacă este să ne gândim la vecinii dumneavoastră, cum ar fi Sudanul, Sudanul de Sud și Somalia, ne gândim la uh, toți migranții din aceste țări, în condițiile în care Etiopia, ca și țară stabilă și sigură, a devenit atractivă pentru uh, migranți. Țara dumneavoastră găzduiește deja o, un milion de azilanți și de refugiați. Vreau să vă întreb, care este situația securității în sensul că securitatea din țările vecine sau lipsa acesteia nu riscă oare să destabilizeze țara dumneavoastră? Mulțumesc foarte mult! Uh, ați primit mai multe întrebări de la diversi colegi, acum aveți cuvântul. Trebuie să terminăm la 5 și jumătate, cel târziu aveți mai mult de 20 minute pentru a parcurge răspunsurile pentru colegi. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări atât de interesante. Vreau să vă mulțumesc pentru că uh, l-ați felicitat pe primul ministru al nostru, doctor Abi Ahmed, și o să-i spun imediat ce mă voi întoarce acasă, care a fost atmosfera aici la Parlament și reacțiile la decernarea premiului. Ca să mă întorc la întrebările adresate, domnul uh, Michel Galler, prietenul, fratele meu, pe care îl știu de la întâlnirile noastre ACP, îl cunosc foarte bine, știu că el cunoaște foarte bine țara noastră și asta de ani de zile încoace și așa cum am spus, sau cum a spus domnia sa, el a vorbit despre caracterul inclusiv al acestui proces politic din țara noastră. Așa cum am spus la început, e vorba de acțiunile sau măsurile luate de guvern, cum ar fi eliberarea tuturor prizonierilor politici și de uh, recunoașterea partidelor politice din străinătate și altor formațiuni care au fost, cum ar veni, între climele iertate și astfel a, asta a însemnat o atmosferă pozitivă, politică, în clasa, în clasa noastră politică. Apoi am creat și un uh, comitet electoral Uh, o comisie electorală în care toate partidele politice figurează, inclusiv persoane care au fost în exil. E vorba de o președinte a comisiei electorale care fusese în exil, s-a întors în Etiopia acum și acum, iată, prezidează Comisia Electorală Națională. Și când s-a discutat uh, noua lege electorală, și când se discută acest lucru, toate partidele sunt implicate. Mai sunt chestiuni care sunt uh, disputate, dar nu chestiuni majore. Totul se discută. Iar participarea la acest uh, proces uh, este una foarte bună. De asemenea, am legiferat și um, lucruri în privința societății civile cu foarte mulți participanți inclusiv persoane din exterior care au venit la Parlament și au început să discute aceste lucruri. Este foarte interesant. Deci cred că acest proces este de incluziune este pe calea ce bun, cea bună, el lărgind spațiul și expresia politică în țara noastră. Și acum alte evoluții vor urma pentru că vom avea alegeri, iar partidele politice se vor uh, prezenta în fața publicului cu programele lor politice și așa mai departe. Cât privește dezvoltarea durabilă, în slujba acestui obiectiv trebuie neapărat să ne angajăm în acest sens. Iar noi, ca și membrii guvernului și membrii autorităților, suntem angajați în acest sens, adică pentru alegeri libere și independente, acesta este angajamentul nostru puternic și sperăm că vom reuși. A doua chestiune de menționat este cea legată de acapararea terenurilor, land grabbing. Directiva privind investițiile străine este legată de asta, dar să știți că acest fenomen nu e legat numai de investițiile străine directe. Nu. Avem și investitori uh, locali care au pământuri, terenuri, dar nu fac nimic cu ele. Am legiferat ceva în acest sens anul trecut. Bineînțeles că investițiile străine directe sunt foarte importante pentru țări în curs de dezvoltare, cum este țara noastră, Etiopia. Apoi, e vorba de, bineînțeles, de crearea de locuri de muncă, de folosirea acestor terenuri, de fructificarea lor. Deci, e vorba aici de chestiuni de echilibru. Așa cum am spus, în deschidere, primul ministru conduce o, uh, un proces prin care se rezolvă toate aceste chestiuni, iar într-adevăr, această tematică a terenurilor acaparate este una care îi preocupă foarte mult ca și cea legată de investițiile străine directe sau lucruri legate de crearea de locuri de muncă cu aceeași ocazie. Un alt, un alt aspect se referă la investițiile din Europa, finanțările europene pentru dezvoltarea țării noastre Parteneriatul cu este foarte important pentru noi, îl apreciem în mod deosebit. Cât privește teroriștii al-Shabaab și implicarea statelor din afară. Cât privește terorismul, noi cooperăm foarte bine cu Uniunea Europeană, dar și cu Statele Unite. Lucrăm îndeaproape pe aceste chestiuni legate de securitate, de terorism, care trebuie rezolvate pentru că ne afectează pe toți. Așadar, cât privește cei care se amestecă și influențează din exterior, le-am condamnat uh, faptele și cooperarea este bună, dar pe alte căi. primul ministru, astăzi uh, s-a deplasat în Sudanul de Sud, discută cu președintele al-Bashir și acolo s-a o grămadă de chestiuni legate de securitate. E vorba de un trafic ilegal de arme care vin pe acolo și ajung și în Etiopia. Ei sunt prietenii noștri, cei din Sudanul de Sud, dar și Kenya, Djibouti, Somalia, Eritrea. cu toții la Addis Abeba. Am fost prezenți în momentul în care s-a inaugurat s-au redeschis palatul nostru de la Addis Abeba. Sunt prietenii noștri și lucrăm împreună pentru a rezolva problemele care se manifestă în Hornul Africii. <coughs> Sorry. And the judiciary... În ceea ce privește reforma judiciară, președinta Curții Supreme, căci acum o femeie, a fost o bună activistă pe drepturile femeii, pe drepturile omului. Acum ea conduce Curtea Supremă, muncește din greu și acolo este un consiliu de experți independenți la Curtea Supremă care se referă la revizuirea legilor importante pentru drepturile omului, precum și uh, alinerea la dezvolta, obiectivele dezvoltării durabile și la convențiile din domeniul muncii. În uh, următorul an, și sper că știți, uh, avem calendare diferite. Deci anul acesta, în discursul președintelui, s-a vorbit foarte mult de reforma judiciară, ceea ce este foarte important pentru statul de drept, suntem deosebit de angajați pe acest subiect. În ceea ce privește mediul, sursele de apă, schimbarea climatică, după cum am spus în intervenția mea, credem că oamenii din Sudan și din Egipt sunt frații și surorile noastre. Simțim și noi problemele lor de acolo ministrul apei din Etiopia, Sudan, Djibouti, cu toții negociază pe aceste subiecte. Deci discuțiile tehnice sunt foarte importante. Trebuie să discutăm mai întâi uh, la nivel tehnic. Uneori, uh, știți prea bine, chestiunile politice afectează aceste discuții. Este mai bine să discuți în plan tehnic doar. Să discuți bine, în așa fel încât să nu mai sufere oamenii din Sudan, din Egipt. Ei sunt frații și surorile noastre. Chestiunile acestea sunt analizate cu mare, mare atenție. E bine pentru noi toți să gestionăm uh, furnizarea cu apă din Sudan și Egipt. Deci, cred că trebuie să analizăm pozitiv problemele și să le rezolvăm ca atare prin niște discuții la nivel tehnic dar și printr-o angajare la nivel de lider, ceea ce este iarăși foarte important. Considerăm că etiopienii, sudanezii, egiptenii sunt frați. Apoi, chestiunea de securitate în ceea ce îi privește pe migranții din Sudan, Sudanul de Sud și Eritrea. Avem cam un milion de refugiați din țările învecinate și, după cum știți, anul trecut am dat legea refugiaților, a trecut uh, prin Parlament și am oferit posibilitatea acestora să lucreze în țara noastră, să aibă permis de conducere, să se angajeze la ferme. Sunt oportunități. În ceea ce privește chestiune de securitate, cred că acestea se referă nu doar la refugiații care vin din vecinătatea noastră, ci sunt niște elemente diferite aici. În ceea ce îi privește pe refugiați, noi în continuare gestionăm problema, iar cooperarea internațională e relevantă aici. Permiteți-mi să-i dau uh, cuvântul peste câteva minute excelenței sale ambasadorul, pentru că el cunoaște bine problema. Mulțumesc, stimate domn, stimați domni copreședinți, mulțumim că ne primiți în această după în rândul dumneavoastră. Aș vrea să subliniez câteva probleme ilustrate de anumiți eurodeputați și aș vrea să încep cu chestiunea cu chestiunea digului. Nu există un acord sau o lege, legislație internațională în ceea ce privește folosirea uh, apei de pe Nil. Nu există un acord internațional. Egiptenii spun că este un acord internațional, dar este un acord bilateral între Sudan și Egipt, semnat în 1929 până în 1959. Noi încercăm să ne aliem noi 11 state, în așa fel încât toată lumea să participe într-o manieră echitabilă la gestionarea apelor Nilului. Înțelegem că 90% din apa Egiptului vine de pe Nil. Dar ar trebui să vedem cum anume se folosește în interiorul Egiptului această apă pentru că se face risipă mare, există evaporare în proporție impresionantă și apa Nilului este deviată înspre alte proiecte planificate și deja implementate în interiorul Egiptului. În concluzie, înțelegem că Egiptul depinde de apa Nilului. Înțelegem care este impactul digului etiopian, barajului, dar uh, să, să, trebuie subliniat faptul că aceasta va fi minimă, fără a cauza probleme țărilor din aval. Nu e îngrijorare în Sudan. Sudanezii deja au înțeles că este și în beneficiul lor acest baraj. Și de aceea a fost o schimbare semnificativă a poziției în Sudan în ceea ce privește barajul. Problema la Cairo nu este doar uh, faptul că este împotriva Etiopiei, împotriva barajului etiopian. E o situație în care Egiptul pare să fi pierdut susținerea Sudanului, care a existat peste 10 ani în ceea ce privește folosirea apei Nilului. Vom continua să discutăm pe aceste chestiuni tehnice cu privire la baraj. Premierul Abi, președintele Sisi se vor întâlni probabil la Soce săptămâna, la Sochi, mă scuzați, săptămâna viitoare la summitul UE, la summitul Rusia-Africa. Premierul Abi a primit un telefon din partea Rusiei ca să fie felicitat uh, cu prea premiul Nobel. S-a discutat și la nivelul Sudanului și cred că este foarte bine că premierul meu l-a sunat uh, și pe președinte ca să-i facă o brifare uh, pe care, cu privire la ce a discutat cu Sudanul. Despre terorism în uh, Hornul Africii, al Shabab. Al Shabab există încă, e tot acolo, dar influența acestora a scăzut. N-ar trebui însă să ne culcăm pe ureche. Al-Shabaab e în continuare o organizație activă, mai ales în Somalia și ideea de destabilizare a Somaliei vine cu un anumit aspect, măsuri contrateroriste împotriva al-Shabaab și susținerea guvernului federal somalez pentru a fi apt să reziste în fața acestei amenințări. A trebuit să facem tot posibilul, să ajutăm guvernul să obțină asta și totodată să ne consultăm la nivel de guverne regionale, uh, consultări uh, între Somalia, guvernurile regionale din uh, Somalia. Toate acestea sunt elemente care trebuie susținute de comunitatea internațională, după cum o fac statele din Uniunea Africană. Despre Etiopia și investițiile europene, cu toate beneficiile, da, există. Dar nu considerăm că europenii sunt patronii Etiopiei, investitori europeni sau instituțiile. Nu s-a întâmplat niciodată asta. Chestiunea este că sunt consultări la ora actuală cu țări europene în bilateral sau la nivelul UE, iar partea etiopiană își prezintă proiectele, proiecte prioritizate pentru finanțare UE și după mai multe discuții, UE oferă fonduri nu doar pentru infrastructură rutieră, ci și pentru crearea unor locuri de muncă, proiecte de locuri de muncă, pentru că în ultimii 3-4 ani am văzut că situația ce a generat schimbarea politică din Etiopa a fost uh, conectată de uh, lipsa locurilor de muncă pentru tineri, iar aici ajung și la acapararea terenurilor, care este problematică în ultimii ani în Etiopia. Nu e vorba doar de investitori străini. După cum a spus președintele Parlamentului, ea emană și de la investitorii etiopieni. Terenurile au fost luate sau date de niște operatori politici din acele regiuni. Asta în mod clar. Deci, se dădea pur și simplu la liber teren, majoritatea terenului investitorilor străini, dar și investitorilor uh, interni. Problema care a fost că acești, că investițiile nu au fost implementate pe deplin. Și apoi, ideea este să avem investiții ca să creeze locuri de muncă. Dacă nu fac asta, atunci uh, se poate spune orice despre creșterea PIB-ului, dar ea nu ajunge și la populație. Dacă nu se creează locuri de muncă pentru tinerii etiopieni, tinerii fiind în floare, atunci va deveni o problemă politică, economică pentru viitorul țării noastre. Vă mulțumesc! Well, uh, thank you. Uh, Mulțumesc! În câteva cuvinte vreau să trag concluziile. Doresc să menționez faptul că răspunsul dumneavoastră ne-a liniștit, domnule președinte al Parlamentului, cu privire la alegerile libere și democratice. Ați menționat incluziunea, ați menționat angajamentele, au apărut întrebări de la diferitele grupuri politice, de fapt o gamă largă de întrebări, dar eu cred că le-ați răspuns într-o manieră directă care ne-a liniștit. Era vorba de acapararea terenurilor, de investiții, de crearea de locuri de muncă, de situația cu Al-Shabaab, terorismul, furnizarea de apă, schimbarea climatică și apoi legătura între politicile de dezvoltare și securitate. E un moment oportun acum pe care trebuie să-l folosiți. E important pentru Etiopia, dar aș zice chiar că este important pentru Africa. E nevoie de mult mai multe exemple pozitive de diseminat în Africa. Și este o portiță pe care o zărim noi din Uniunea Europeană. Doresc să spun că am apreciat foarte mult că ați spus că e vorba de cooperare în vederea parteneriatului. Exact asta întrezărim și noi de parte europeană. Haideți să încercăm să construim pe asta. Mai întâi cu Deve, apoi cu Afet, căci vom veni la dumneavoastră și ne vedem la Addis Abeba. Mulțumesc foarte mult pentru schimbul de idei de astăzi. Okay.